Bien, mes chers collègues. Dragi colegi, începem reuniunea comună pe tema capacității bugetare a zonei euro. Aseară am avut o, un eveniment uh, fără precedent, foarte interesant. Șapte miniștri au luat cuvântul, un adevărat privilegiu pentru Parlamentul European. Cum am putea avea o relație directă cu miniștri? O întrebare care ne preocupă am avut ocazia să constatăm că punctele noastre de vedere nu converg, uh, dar în calitate de ministru, cred că e foarte important să te întâlnești cu Parlamentul și, și pentru Parlament e important să te întâlnești cu cei care formează guvernul, practic. Nu doar cu reprezentantul Consiliului care se schimbă la fiecare șase luni. <clears throat> Dacă vom putea reface astfel de uh, exerciții, deja deci o să organizăm astfel de întâlniri. Cred că e în interesul Uniunii Europene până la urmă. Acestea fiind uh, spuse, îi vom uh, asculta acum pe co-raportorii noștri care au primit uh, foarte multe amendamente și care vor începe poate să ne prezinte o schemă, o schiță pentru compromisuri. Nu știu cine dorește să ia primul cuvântul, domnul Böge, eventual. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am putut participa ieri seară, dar la mine în circunscripția electorală avea loc uh, nominalizarea candidatului uh, la Bundestag pentru anul viitor și pentru că a trebuit să susțin un discurs, nu am putut să vin la timp aici. Însă, vă spun că favoritul meu a câștigat ieri cu 81 la 19, așadar dacă vom reuși să trecem și acest raport aici cu aceeași majoritate, ar fi o ocazie excelentă. Domnule președinte, în continuare este mult prea timpuriu să venim cu un pachet de compromisuri. Dar vă pot asigura că lucrăm din greu, trudim cu colaboratorii noștri, am uh, pregătit și un calendar, astfel încât înainte să începem uh, lucrul în 29 și 30, să uh, pregătim uh, amendamente de compromis și săptămâna viitoare vom lucra. Am avut o primă reuniune la liniatele 1.16 cu raportorii alternativi Uh, eu cred că am avut o întâlnire utilă și după reuniunea de astăzi vom continua împreună cu acești raportori alternativi să vedem uh, cum putem discuta uh, blocurile cele mai importante. Însă dorim să mai primim răspunsuri din partea grupurilor politice. Dacă ne uităm la punctele 1.16 ale proiectului de raport, care vizează pactul de stabilitate și de creștere, sancțiunile sale, punerea în aplicare, toate aceste aspecte trebuie să fie discutate în continuare. Ce vom face uh, în cazul în care statele membre vor continua să nu respecte pactul de stabilitate și de creștere. Apoi, rolul uh, recomandărilor specifice pe țară și această idee a unui cod de convergență, care deja a fost discutată și a fost votată pozitiv la Parlament. E o, un alt uh, bloc de subiecte important. Și apoi, uh, mecanismul de uh, absorpție, aici va trebui să aprofundăm dezbaterea pentru că raportorii au venit cu două soluții alternative și dezbaterea continuă și mm, după vacanța de vară vom organiza și un atelier. Aș dori să vă reamintesc că femeiul a prezentat săptămâna trecută un studiu care conține inclusiv reflecții în legătură cu un astfel de mecanism de absorpție. E unul dintre aspectele cele mai importante, după părerea mea, pentru că avem amendamente care merg în trei direcții diferite. Și va trebui, până la urmă, să facem o alegere. Să găsim uh, amendamente de compromis echilibrate dar și realiste. Realism înseamnă și o viziune realistă. Trebuie să avem uh, la dispoziție instrumentele potrivite la timp. Și trebuie să spunem acest lucru și miniștrilor de finanțe. Parlamentul European a făcut în 2001 deja o sugestie și apoi în 2003 a spus că e nevoie de un astfel de uh, cod european suntem în 2016, nu mai putem permite astfel de întârzieri. Trebuie să luăm decizii la timp pentru a obține stabilitate în zona euro. E o prioritate pentru noi toți. Și apoi problema resurselor proprii și aspectele bugetare. Așteptam uh, această conferință Așteptăm această conferință cu privire la resursele proprii care avea loc în 7 și 8 septembrie. Avem și amendamente pentru implicarea parlamentelor naționale, să vedem care ar fi alternative. Uh, putem să nu uh, atingem uh, prerogativele parlamentelor naționale pe baza deciziilor curților constituționale. Ce putem face în baza tratatelor existente? Cred că această dezbatere trebuie să fie aprofundată, ca și dezbaterea cu privire la bunurile publice. Și în fine, dar nu în ultimul rând, tipul de instrumente rolul mecanismului uh, economic de stabilitate. Uh, ar trebui, deci avem uh, un, ideea de a crea un fond monetar european și capacitatea fiscală de care vorbim adi, suplimentar în raportul nostru. Nu trebuie să facem un amalgam între aceste două aspecte. Și apoi faptul că e nevoie de structuri de guvernanță pe țară, ce putem face să nu pierdem timp pentru a pregăti și a doua etapă, inclusiv printr-o schimbare a tratatelor, pentru a clarifica care este direcția în care ne dorim să ne îndreptăm. Bineînțeles că trebuie să fim prudenți, să avem o abordare uh, care în paralel cu alte rapoarte de la Comisia AFCO, de exemplu, Uh, doamna Breso, domnul Brock, domnul Verhofstadt se ocupă de aceste rapoarte, deci uh, păstrăm legătura cu raportorii pentru a evita uh, divergențele, care nu ar fi în interesul nimănui. Și apoi, problema foi de parcurs, iată care sunt Uh, principalele blocuri de uh, dezbatere, avem nevoie de uh, orientări și de sfaturi din partea grupurilor politice. Sperăm să obținem amendamente de compromis care să fie sprijinite de un număr cât mai mare de eurodeputați. Mulțumesc, Pervanș. Vă mulțumesc. Inteligența colectivă care Uh, ia naștere în urma colaborării cu Raimer Boghe, face să nu mai am prea multe de spus, dar aș dori totuși să vin cu două, trei observații suplimentare. S-a referit la raportul femeiului. Mi se pare foarte important. Îi încurajez pe toți colegii să-l citească, pentru că femeiul nu spune același lucru ca și noi, dar cred că merită citit acest raport. E un studiu care a fost publicat săptămâna trecută, în care femeiul, cu autoritatea și greutatea acestei instituții, unii cred că e incortundabilă pentru a face ca guvernanța economică a Uniunii Europene să progreseze, și aici mă refer la dosarele cele mai uh, dificile. Uh, acest uh, studiu conține o bază pentru a uh, întemeia abordarea noastră a Parlamentului și spun acest lucru pentru că sunt de acord și cu ce spune Reimer în legătură cu poziția Parlamentului în ce privește uh, această coastă de frontieră. Am discutat uh, mult, cu mult timp înainte, de, uh, în contextul poluării. Uh, e vorba de dezbateri care au avut loc în urmă cu mult timp. În dezbaterea de aseară cu miniștrii de finanțe a fost un eveniment extraordinar uh, dar uh, sigur că subiectul uh, ne permitea să organizăm o astfel de dezbatere. Am constatat uh, că în urma votului din Regatul Unit, situația este cumva neclară, confuză. S-au exprimat îngrijorări în legătură cu accelerarea unor dosare precum bugetului zonei euro. Bineînțeles că nu cred că trebuie să ne uh, exprimăm uh, în favoarea unui buget al zonei euro doar din punct de vedere instituțional și de aceea la amendamentul 12 avem un amendament în care spunem că această dezbatere trebuie să fie pus în contextul general al uh, provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Departe de noi o abordare doar sau strict instituțională, pentru că știm foarte clar că uh, nu putem astfel răspunde la uh, așteptările cetățenilor noștri. Uh, avem impresia doar că e ca un hamster care se rotește în cușcă. Împreună cu Comisia AFCO, și Raimer Poghe a spus acest lucru, am reușit să ne împărțim uh, misiunile. Am spus că Uh, Comisia AFCO va trata uh, subiectul guvernanței cu contribuția noastră, dar uh, Comisia AFCO va fi pilotul în avion, iar în ceea ce privește codul de convergență și modul de finanțare, competența comisii, va reveni, ne va reveni nou comisiilor Econ și Buget. Aș dori să atrag în acest context atenția colegilor la trei elemente în primul rând, asupra versiunii consolidate a raportului, pe care v-am trimis-o, nu am depus la această versiune niciun amendament în numele nostru, ci doar amendamente cosemnate. V-am trimis o versiune care ă, trece în revistă raportul inițial ă, împreună cu amendamentele coraportorilor. Sigur că nu mă antepronunț în legătură cu votul de la comisia noastră, dar aveți aici așa o direcție generală a um, ideilor noastre de la începutul acestui proces de reflecție în comun. Pe lângă subiectele la care s-a referit deja Reimer, eu cred că mai există trei uh, subiecte care merită uh, discutate și care ar trebui să fie uh, modificate din cele 800 36 de amendamente depuse, uh, putem alege o bună bază de compromis pentru aceste trei subiecte. În primul rând, relația între țările membre ale zonei euro și țările care nu fac parte din zona euro. Chiar de la început a fost un uh, adevărat subiect de preocupare. Inclusiv după votul din Regatul Unit, uh, mulți spun că nu mai trebuie să ne ocupăm de zona euro pentru că e un subiect care dezvine Europa și că nu trebuie să-l abordăm. Ori noi, din contră, considerăm că după votul din 23 de iunie, trebuie să vedem zona euro ca un uh, e, spațiu cu potențial de incluziune, în care fiecare să-și găsească locul și în care trebuie ca fiecare să intre cât mai repede cu putință. Un al doilea aspect uh, specific, uh, problema modului de finanțare și a legăturii între bugetul zonei euro și bugetul Uniunii Europene. Și socialiștii, dacă nu mă înșel, au depus amendamentul 425 pe care trebuie să-l citim cu mare atenție pentru că ar putea să fie uh, o temelie pe care să putem construi poziția Parlamentului pe un subiect uh, delicat. Și, în fine, un alt aspect la care aș dori să mă refer dezbaterea în jurul subiectului datoriilor suverane. Inclusiv în familia mea politică s-a discutat despre acest subiect prin uh, amendamentele depuse mm, de către colegi aleator, iar amendamentul 441 ar trebui să ne permită să găsim un echilibru sau să ne permită să avem uh, o aterizare lină, să spunem, fără a pune sub semnul întrebării întreaga noastră abordare. Mulțumesc! Acum vom da cuvântul raportorilor din umbră, de la Comisiile de Bugete și Econ. Vă propun să uh, le acordăm 4 minute maximum pentru a permite tuturor colegilor să se exprime și apoi vom avea uh, o sesiune Catch the Eye. Fiecare coleg va primi două minute. Sigrid Mureșan acum, prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc mai întâi raportorilor pentru proiectul de raport, dar și pentru toate eforturile din cadrul întâlnirilor cu raportorii din umbră pe care le-am avut foarte acum, toate foarte constructive. Problema esențială de la care cred că trebuie să vorbim se referă la ce care este nevoia economiei noastre, ce putem realiza prin capacitatea fiscală pentru ca economia noastră să fie mai puternică și mai rezistentă la viitoarele crize. Iar pentru asta, cred că trebuie să pornim de la cauzele crizei anterioare. Prea mare datorie, prea mică concurența, sistemul bancar prea fragil și, evident, Uh, aici continuă lucrările cu Uniunea Bancară și Guvernanța Zonei Euro. În ceea ce privește datoria, suntem cu toții de acord că există norme, dar nu sunt implementate. Avem nevoie de mai multe norme? Nu cred. Avem nevoie de mai puține sau de mai, ele să fie mai flexibile? Nici asta nu cred. Avem nevoie de a asigura implementarea ceea ce există. În ceea ce privește concurența, aici uh, lucrurile sunt mai dezamăgitoare. Știm că e nevoie de reforme, ele sunt descrise în recomandările de țară, dar nu sunt implementate. Am avut o discuție foarte interesantă ieri cu miniștri și, în principiu, există două părți ale dezbaterii. Există reforme care nu costă bani și acestea trebuie implementate la nivel național. Și nu e niciun motiv, nu nici Comisia nu trebuie să dea dovadă de, de înțelegere dacă ele nu sunt implementate, dar există și reforme structurale care costă bani și pe care trebuie să le uh, susținem prin capacitatea fiscală, să distingem între ceea ce putem atinge pe termen scurt și să ne concentrăm pe asta, astfel încât cetățenii să vadă că există valoare adăugată uh, prin ceea ce facem cu capacitatea fiscală și după aceea să vorbim de pași mai ambițioși pe termen lung care necesită modificări la nivelul tratatului. Un alt punct care a fost abordat, din păcate, doar scurt în întâlnirea de ieri se referă la finanțarea capacității fiscale. Înainte de a hotărâ uh, cu privire la domeniul de aplicare al capacității fiscale, trebuie să știm câți bani avem la dispoziție și de unde vin ei. Mi se pare un element cheie pe care trebuie să îl clarificăm în acest proces. Din păcate, răspunsurile de la miniștri pe care le-am auzit ieri au fost destul de dezamăgitoare. În ceea ce privește fondul pentru zile negre, vom avea o audiere cu experți la sfârșitul lunii august și cred că avem nevoie de mai multe informații pentru a ști cum să evităm pericolele morale să ne asigurăm că există o condiționalitate în cadrul acestui fond pentru zile negre. Sistemul de asigurare uh, pentru șomaj nu este niciun secret că colegii mei de la Econ uh, PPE s-au opus la acest sistem de asigurare pentru șomaj. De ce nu credem noi că nu este un sistem fezi, fezabil în practică? În primul rând pentru că la nivel național el este foarte strâns legat de vârsta de pensionare. Piețele muncii naționale, care diferă foarte mult de la un stat membru la altul, și vârsta de pensionare diferă și ele și Daisa Plum, președintele Eurogrup, ne-a explicat foarte clar acest lucru ieri. Cred că există așadar foarte multe poveri și la nivel politic va fi dificil să explicăm oamenilor din statele membre ale Uniunii în vremuri de criză că trebuie să susțină șomerii din alte state membre ale Uniunii și, în principal, pentru că aceste crize în zona euro sunt de natură simetrică, nu asimetrică. Deci suntem loviți cu toții de o criză, doar magnitudinea diferă. Și va fi dificil să le explicăm oamenilor în situație de criză că va trebui să-i susțină pe șomerii dintr-un alt stat. În încheiere, susțin uh, întru totul ce raportorii au spus mai devreme. Cred că Peronș uh, Beres a vorbit în detaliu despre posibilitatea țărilor din afara zonei euro să se uh, alăture acestui uh, proiect de capacitate fiscală. Cred că acele țări care au obligație de a se alătura zonei euro, odată ce îndeplinesc criteriile, dacă sunt uh, în pregătirea acestei aderări, trebuie să aibă posibilitatea să adere la capacitatea fiscală, atât în ceea ce privește contribuțiile, cât și în ceea ce privește beneficiile și guvernanța. Astfel, cred că uh, economiile lor ar putea deveni mai competitive. E de asemenea în interesul zonei euro și se vor pregăti și în ceea ce privește guvernanța pentru uh, momentul aderării. Mulțumesc frumos pentru atenție. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Paul Tang. Uh, e foarte bun acest schimb de opinii. Cred că este un exercițiu esențial, ca să zic așa, acela de stabilizare a zonei euro, dar mai mult decât atât și acela de clarificare a bugetului Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, trebuie să avem abordare pragmatică să mergem în zone neexplorate, ceea ce este dificil, dar cred că aceasta este adevărata, adevărata contribuție a acestui raport. Aștept așadar cu nerăbdare o distribuție clară a răspunderilor, cine ce face, ceea ce este esențial pe tot parcursul acestui proces. De exemplu, există relații dificile între normele bugetare pe de o parte și capacitatea bugetară pe de altă parte. Avem politici bugetare naționale și capacitate bugetară a zonei euro, Ceea ce mă aduce și la întrebarea cum acționează Parlamentul European și cum acționează Parlamentele Naționale, fiindcă și asta este esențial. Avem tot felul de reguli, dar acestea nu sunt respectate întotdeauna și motivul pentru asta este că parlamentele naționale și guvernele naționale nu le simt ca fiind normele lor. Uh, E politica lor. Um, asumarea la nivel național este foarte importantă și structura aceasta este importantă. Iar un al treilea lucru se referă la relația cu capacitatea, între capacitatea fiscală a zonei euro și bugetul european. E important și pentru bugetul european și pentru controlul democratic. Într-adevăr, sper ca amendamentul 425 să arate cum se pot îmbina cele două fiind că la sfârșitul acestui raport uh, avem nevoie de un răspuns clar. Evident, în ceea ce privește bugetul, mai multe lucruri trebuie clarificate. Uh, mai există și problema resurselor uh, proprii care au legătură clară cu instabilitatea bugetului european inutilă și de evitat. Dar uh, reformele structurale sunt stimulate și această idee se leagă de capacitatea fiscală, dar este o idee mai amplă decât cea exclusivă a capacității fiscale. Iar al treilea lucru este că pentru a, avea, a realiza convergență avem nevoie de eficiență. și uh, ceea ce numeam până ieri planul Juncker, iar acum nu îi mai spunem așa, spune că convergența poate exista doar dacă în bugetul Uniunii Europene facem loc pentru aplicarea tuturor măsurilor. Mulțumesc. Aștept cu interes restul discuțiilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Colbel acum. Colbel, qui nous a quittés care a plecat. Nici doamna Pirco nu este sau este? Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ronan Lerner, încerc cu observație generală. Ideea uh, unei uh, trezorerii europene uh, câștigă în importanță. Crearea unei agenții europene este un răspuns uh, universal la nivelul Uniunii Europene. Problema guvernanței europene în Europa nu se referă la lipsa de instituții, ci la lipsa de aplicare a regulilor. Exemplul cel mai clar îl reprezintă regula că un deficit bugetar trebuie să rămână sub 3% din PIB și datoria sub 60%. Această normă existat în, încă din tratatul de la Maastricht, care a pus bazele uh, Europei. Nu e nevoie să vă spun care sunt țările care l-au încălcat. Acest lucru trebuie să se schimbe. Amendamentele mele sugerează întoarcerea la spiritul tratatului de la Maastricht, o zonă euro bazată pe norme cu sancțiuni clare și aplicabile pentru statele membre care nu respectă regulile. Acestea fiind spuse, țările suverane nu ar trebui să fie forțate să rămână în zona euro împotriva voinței lor. Prin urmare, am depus amendamente care susțin acest lucru. Atunci când o țară nu mai este dispusă să, își, să renunțe la suveranitatea sa, uh, când uh, zona euro trece la o integrare și mai mare, ea trebuie să aibă opțiunea de a pleca din zona euro cu ajutorul Comisiei și a Băncii Centrale Europene. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Uh, vă rog să-mi dați și mie cuvântul, pentru că sunt uh, raportor din umbră pentru grupul FDE. Cred că trebuie să demonstrăm că zona euro este un bun public european. Și toate statele membre ale Uniunii Europene au posibilitatea de a se alătura în zonei euro. Eu cred că există acest pact de stabilitate și creștere și trebuie să verificăm că fiecare stat membru își prezintă conturile publice, valorile, certificarea de sinceritate pe baze omogene. Prin urmare, trebuie să facem progrese în ceea ce privește uh, aceste prezentări care să fie mai ușor de înțeles din, de la o țară la alta. Deocamdată uh, acționăm într-un mod destul de heterogen, care nu poate continua. Fie și că vorbim doar de modul de prezentare a bugetului statelor membre, care variază de, practic de la un stat la altul. O a doua observație se referă la insistența pe codul de convergență. Cred că acest cod trebuie să fixeze anumite limite, evidente, uh, e nevoie de flexibilitate, nu trebuie să închistăm uh, statele membre în reguli stricte, dar trebuie să existe puncte cheie pe baza cărora să evolueze legislația națională, mai ales în ceea ce privește productivitatea și costul muncii, precum și pensiile. Cred că trebuie să avem o viziune clară a situației în fiecare țară și să dăm ca obiectiv apropierea cât mai mare a reglementărilor. Mobilitatea lucrătorilor și protecția socială de care pot aceștia să beneficieze este, sunt de asemenea puncte asupra cărora trebuie să convergem. În materie fiscală, progresele sunt imense. Ce rată de impunere pentru beneficiile întreprinderilor și ale societăților? Este evident că dacă o serie de actori economici și grupuri internaționale fac optimizare fiscală, Asta se întâmplă pentru că statele Uniunii Europene multiplică regimele speciale, formele de ruling, există un fel de concurență între statele membre care se referă la o încurajare extraordinară în vederea optimizării fiscale. Așadar, transparență și mai mare ar trebui să ducă la bun sfârșit aceste practici cu efecte negative. La fel, în ceea ce privește protecția socială, vom continua să finanțăm protecția socială impozitând munca sau trebuie să mergem mai degrabă către o impozitare a consumului. Dacă vorbim despre impozitarea producției, asta înseamnă să crești costurile de producție și să crești treptat uh, valoarea șomajului. De asemenea, în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, trebuie să respectăm uh, o veritabilă solidaritate și apoi investițiile și infrastructura, evident. E nevoie să insistăm pe, nevo- uh, pe implicarea partenerilor sociali și poate am putea solicita Consiliului Economic și Social European să creeze în cadrul grup, uh, său un grup al zonei euro și, ținând seama de acesta, considerațiile privind viitorul zonei uh, euro să aibă și o dimensiune socială, iar partenerii sociali între, zone, între statele zonei euro să poată face schimb de opinii astfel încât să existe o dezbatere reală între partenerii sociali, astfel încât și ei să își însușească virtuțile îmbunătățirii guvernării zonei euro. Domnul Torvalds văd că nu e aici, așa că îi dau cuvântul doamnei Niriada. Monsieur de Massy. Domnul de Massy. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor pentru munca lor. În primul rând, vă rog să-mi permiteți uh, să vă spun că sunt cât se poate de convins că am avut și în continuare avem uh, șocuri asimetrice în zona euro, care sunt o urmare a crizei cu care a trebuit să ne confruntăm și care a dus la diverse rate ale inflației în statele membre. Uh, de asemenea, rata domăzii a evoluat diferit, iar țările au încercat să se angajeze în um, proceduri de convergență a prețurilor. De asemenea, cred că analiza care dă vina pe criza euro uh, ca urmare a deficitelor publice majore este greșită și am văzut că deficitul privat a jucat un rol foarte important. De aceea cred că ar trebui să lucrăm pe partea de uh, capacitate fiscală și să vedem cine uh, poate să ducă la mai mult echilibru, care este cooperarea, uh, pe care putem să o sporim astfel încât deficitul să scadă. Suntem de asemenea de părere că uh, avem uh, o politică monetară și că ajustările sunt foarte importante. Nu este însă bine ca șocurile să fie absorbite de uh, salarii. Avem nevoie de o capacitate reală, de reforme structurale care să ducă la uh, creșterea uh, cererii private uh, nu trebuie să risipim uh, resursele și avem nevoie de cerere privată și trebuie să luăm măsurile corespunzătoare astfel încât uh, situația să se stabilizeze. În al doilea rând, uh, avem nevoie de investiții publice și putem observa în țări precum Grecia, care au redus și mai mult uh, costul pe unitatea de lucru, că lucrurile nu au mers mai bine, pentru că competitivitatea uh, s-a folosit acest uh, termen și nu mi-a plăcut întotdeauna, e bine, nu putem vorbi întotdeauna de competitivitatea prețurilor, respectiv salarii mici, ci și despre productivitate. Și pentru a spori productivitatea este nevoie de investiții și în fel, și pentru aceasta trebuie să fie relaxate constrângerile la nivel de stat membru, Respectiv, trebuie folosite capacitățile Băncii Europene de Investiții sau ale altor fonduri care au licență bancară pentru ca astfel de investiții să fie finanțate. De asemenea, procedura de dezechilibru macroeconomic ar trebui să fie de natură simetrică, astfel încât țările cu excedent să își corecteze politicile, pentru că aceasta este cea mai bună manieră de a ne asigura că nu avem nevoie de o sume mari de transfer, deci cel mai bine uh, putem reduce dezechilibrele abordând țările cu excedent. Acest lucru nu s-a întâmplat în trecut și cred că în felul acesta ar trebui să abordăm uh, capacitatea fiscală și dezechilibrele macroeconomice. Dacă nu dorim să supraîmpovărăm uh, programul de uh, șomaj, ar trebui să implementăm niște politici care uh, să se refere la o ocupare de plină, ceea ce duce la necesitatea de programe de investiții publice care să abordeze șomajul în rândul tinerilor la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ernest Maragall Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne apropiem de finalul primei etape al acestui raport și încă suntem în viață, ceea ce înseamnă că am realizat destul de multe. Cred că trebuie să valorificăm uh, munca raportorilor noștri la adevărată evaluare, pentru că au făcut o treabă excelentă. De asemenea, cred că ar trebui să fim fericiți că am avut posibilitatea de a conchide acest uh, cadru și acum vom defini și decide cu privire la propuneri. Sunt câteva puncte importante cu privire la finanțare și nu vorbim aici numai despre Parlament. Ieri am uh, auzit uh, aprobarea din partea Consiliului, chiar dacă aceasta nu a fost plină, dar ideea există și este parte a agendei noastre în prezent, a agendei tuturor instituțiilor. Lucru foarte important. Cu domnul Monti am avut ocazia de a avea o dezbatere, de a auzi care sunt uh, perspectivele și viziunile sale realiste uh, cu privire la propriile resurse. În ceea ce privește prima concluzie, avem trei aspecte care trebuie analizate în ceea ce privește uh, munca noastră. Poate că putem să încheiem politicile de austeritate care au fost menționate și poate că vom fi capabili să realizăm că acea perioadă nu va funcționa și că Iată, acum resimțim numai efectele secundare negative ale acestor politici care au fost implementate. Ca o concluzie a reuniunii de ieri și ceea ce reiese din raportul nostru este ideea foarte importantă a investițiilor publice în Europa. Acestea sunt un element care ar putea fi definitoriu în raport. Investiții publice bazate pe activele pe care le avem la dispoziție. Apoi avem uh, noi contracte fiscale care ar putea fi de asemenea implementate. Deci trebuie să ne bazăm pe uh, resursele proprii și cred că este important să nu schimbăm nivelul bugetar în mod semnificativ, cel puțin pe cel care există în prezent. Aceste lucruri nu sunt uh, menționate numai în amendamente, ci și în raportul care a fost publicat ieri de FMI, unde se menționează aceste lucruri. Acest punct este clar definit și cred că ar trebui să avem o dezbatere cu privire la spațiul pe care îl vom acorda acestor lucruri. Pe lângă șomajul în rândul tinerilor, la nivel european, toate aceste lucruri uh, ne amintesc de activele publice, care au fost menționate de domnul Monti în această dimineață și ele sunt relevante în acest context. Trebuie să identificăm potențialul de investiții publice, dar trebuie să vedem care sunt prioritățile și în ce sferă vor fi acestea făcute. Și aceasta este o parte de asemenea importantă pe care trebuie să o discutăm în următoarele săptămâni Sigur că există și alte bunuri comune importante la nivel european. Putem discuta despre diversificare, coeziune socială, protecția mediului, schimbări climatice, uh, formare, educație. Deci, avem o uh, vacanță de vară în fața noastră și putem să reflectăm asupra acestor aspecte și apoi va trebui să trecem la muncă. Mulțumesc! Vas Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce sper este că atunci când vom avea această discuție, o vom purta deschis și într-o manieră corectă și vom lăsa în urma noastră mantra politică. Dacă se spune că facem reforme structurale, politice și că totul va fi bine, haideți să nu ne păcălim pe noi înșine. Aceasta nu este imaginea completă. Haideți să ducem o dezbatere deschisă, corectă. Cred că cei doi raportori au făcut o treabă bună și au încercat să distingă între cei trei piloni. Atunci când discutăm discutăm despre convergență în uh, zona euro, da, într-adevăr, atunci trebuie să discutăm despre reforme, reforme structurale. Da, haideți să facem acest lucru, dar în același timp haideți să discutăm și de ce în acest moment reformele nu sunt făcute, nu sunt realizate într-o formă simetrică. Deci abordarea nu este aceeași în toate țările, în țările cu excedent ca în cele cu uh, deficit. Abordarea trebuie să fie din ambele părți, altfel nu avem convergență. Dacă discutăm despre șocurile simetrice, știm că investițiile sunt cheie aici. Știm că Uniunea Bancară trebuie să fie finalizată. Acest lucru a fost menționat de domnul Dijsselbloem ieri. Dar nu trebuie să presupunem că acesta este un lucru simplu. Înche- finalizarea um, Uniunii Bancare presupune uh, să discutăm despre alte posibilități, despre programe de garantare a depozitelor, lucruri care de asemenea nu sunt simple. Așadar, haideți să nu pretindem că este aproape finalizată această uniune bancară și apoi discutăm și despre șocurile asimetrice. Și aici trebuie să avem o discuție cât se poate de cinstită, pentru că politicile monetare nu prea funcționează în această direcție. Știm că politicile fiscale nici ele nu au un efect prea mare și nici sectorul privat nu este capabil să preia riscurile, ceea ce înseamnă că trebuie să avem ceva acolo care să aibă sens să presupună anumite condiții uh, pe care ne putem baza. Deci haideți să nu mai discutăm despre această mantră politică, să o lăsăm la o parte, să nu mai spunem că totul va fi în ordine, pentru că câteodată nu este suficient să spunem că uh, vom pune punctul pe I. Ar trebui să purtăm o discuție uh, cu privire la aceste fonduri pentru zile rele, zile ploioase. Uh, de asemenea, despre riscurile morale trebuie să discutăm, să vedem cum putem să contribuim la acest fond pentru zile uh, rele. Trebuie să distingem între diferitele tipuri de contribuții și, de asemenea, trebuie să vedem uh, cum stăm cu contribuția contraciclică la acest fond pentru zile proaste. Am transmis aceste lucruri prin amendamentele noastre. Trebuie să găsim o cale de a oferi stimulente. Trebuie să vedem în ce măsură sunt abordate dezechilibrele macroeconomice. Așadar, uh, contribuția fiecăruia la acest fond pentru zile pluvioase trebuie de asemenea uh, analizat. Putem vorbi și despre o clauză de salvgardare, dacă vedem că anumite țări beneficiază într-o prea mare măsură uh, de anumite lucruri. Amendamentul 661. Deci, în felul acesta trebuie abordate riscurile morale, dar nu cred că ar trebui să avem o abordare de genul uh, reformele structurale vor rezolva totul. M-am cam săturat de o astfel de abordare. În final, cred că este foarte important să avem, uh, să ne, să ne oprim și să analizăm lucrurile. Uh, chiar și în ceea ce privește uh, capacitatea fiscală. Cred că dacă avem anumite instrumente, putem să vorbim despre uh, a aborda convergența, șocurile simetrice, asimetrice și aceasta este direcția pe care trebuie să mergem cu discuția noastră. Haideți așadar să depășim mantra noastră politică, să ducem o discuție inteligentă, să venim cu soluții inteligente și, cel mai important, să purtăm această dezbatere și la nivel național. Pentru că nu mă bazez uh, eu numai pe aceste mari conferințe organizate aici la Bruxelles. Acestea sunt numai vorbe uh, vehiculate, dar aceste discuții pentru a avea efect trebuie purtate la nivel național, cu toți tehnicienii și toată atenția pe care o merită. Altfel totul rămâne la nivel teoretic și subiectul este mult prea important pentru a rămâne la acest nivel. Președintele, mulțumesc. Uh, domnul Tajani. Domnul Zani, foarte pe scurt, și eu vreau să mulțumesc celor doi coraportori. Însă, așa cum am mai spus, atunci când am întâlnit cu raportorii din umbră, eu nu împărtășesc uh, premizele acestui raport și nici încrederea care se acordă acestui instrument ca și instrument care ar putea să schimbe cu totul paradigma și să rezolve problemele zonei euro, mai cu seamă în modul în care el se profilează și anume această idee de a avea capacitate fiscală pentru zona euro. Nu cred și, de fapt, sunt foarte sigur că un astfel de instrument va rezolva dezechilibrele macroeconomice provocate de către moneda euro în zona euro, deci. A ascunde acest, uh, ascunde acest lucru înseamnă a ignora ani și ani de analiză teoretică um, efectuate asupra acestei zone euro, dar asta nu se aplică numai zonei euro, astfel de analize. Am văzut uh, că în raport în mai multe locuri se vorbește despre un sistem de transferuri, dar care să nu fie permanente și dacă zona euro vrea totuși să funcționeze mai bine ca a, starea în care, modul în care o face, după cum o face astăzi, este foarte clar că există multe probleme politice care trebuie să fie rezolvate. În 2017 vor avea loc alegeri în uh, cele două cele mai mari economii din zona euro și Angela Merkel deja a început campania electorală și spune că trebuie să fie transferate în mod permanent uh, din Germania către periferia Europei mai multe sute de milioane de euro anual. Însă colegii și prietenii germani își amintesc experiența reunificării germane și astăzi încă cinci uh, landuri din uh, fosta RDG trăiește de pe urma acestor transferuri pompate în permanență de la centru către fosta Germanie de Est și nu se poate să fie asta Uh, ceva durabil pentru zona euro. Alte probleme, după cum le văd eu. Un fel de instituționalizare a fondului de salvgardare, a fondului de stabilitate. Se preconizează transformarea acestui mecanism într-un fel de fond monetar european. Mi se pare o idee periculoasă să nu uităm Troica și ce gestiune dezastruoasă a avut ea când a fost uh, cazul să intervină în problemele europene, în problemele Greciei mai cu seamă și cred că și politic vorbind mi se pare foarte păgubos ca cineva din, af- uh, din afara Uniunii Europene să vină și să aibă cuvânt de spus în rezolvarea chestiilor europene, așa cum s-a întâmplat, și ajunge la această logică de fond monetar european nu mi se pare deloc uh, ceva de bun augur. De ce ar avea nevoie zona euro, așadar. Bun, e foarte simplu. În primul rând, ar trebui noi, între noi, din zona euro, să discutăm, să lăsăm să uh, Uh, curgă taxele de schimb între diferitele țări pentru a ajunge la echilibru și să depășim Maastrichtul și, pastul, și uh, pactul de stabilitate și creștere. Sunt reguli absurde care nu au la bază niciun fel de logică economică și sunt pe cale de a distruge adevărata Europa. Astăzi, în Europa, avem nevoie, din potrivă, de un mare plan de investiții publice, cercetare, dezvoltare, infrastructuri, Uh, educație și așa mai departe și nu avem nevoie de aceste reguli absurd, absurde ale acestui pact care împiedică multe țări să ducă aceste politici. Eu cred că aici trebuie să insistăm. Vă mulțumesc. Thank you uh, for the INF. Mulțumesc din partea INF-ului. Nu avem vorbitor, putem să trecem la intervențiile spontane. Domnul Hockmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că accentul trebuie să fie pus pe evitarea crizelor de care or fi acestea, de care tip or fi acestea. Marea problemă este în economia europeană lipsa competitivității și a reformelor structurale, nu lipsa fondurilor care, de fapt, acoperă sau plătesc pentru oalele sparte ale unei economii nereformate. Dacă este să analizăm problemele economiei europene, avem în Europa între 10 și 15% mai multă fiscalitate decât asupra întreprinderilor decât în alte părți ale lumii. Și asta dăunează climatului de investiții, știm bine. Știm că direct, ă, investițiile directe străine se reduc ca și capitalul de risc. Acestea pierd teren. Aici trebuie să lucrăm și nu la creșterea cheltuielilor publice de la buget. Aș mai adăuga un lucru. Aș insista asupra unui lucru. Există o mare problemă bugetară în Europa și de bugetară, dar la nivelul statelor membre. Marea problemă este că prea multe guverne au interpretat greșit pactul de stabilitate, spunând că mai puțin de 3% este limita superioară. Nu! 3% este limita limita maximă și între timp trebuie să acumulezi uh, o capacitate pentru acele zile negre. Și aici marja de manevră este mult mai mare și necesară. Nu cred că putem să rezolvăm problemele Europei cu noi instituții, cu noi instrumente și să ne bazăm mai mult pe ceea ce avem deja. Avem deja reguli și norme legate de aceste capacități și uh, ele se traduc prin pactul de stabilitate. Mulțumesc! Doamna Gardia Zapal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ieri, ministrul Casimir, discutând de această capacitate bugetară, dar bineînțeles trebuie să definim asta, dar m-aș referi la acest subiect. Trebuie, deci, să definim lucrurile în mod corect ca să știm de ce finanțări avem nevoie. Nu putem să progresăm prea mult cu dezbaterea dacă nu ne gândim și la cum vom finanța toate aceste lucruri. Pentru că s-ar putea să se vehiculeze o serie de idei sau chiar uh, utopii, dar uh, când va veni momentul uh, dur al realității, s-ar putea ca acest castel de cărți de joc să se prăbușească. Așadar, fără a repeta banalități, aș spune că, din punct de vedere bugetar, raportul Böge Beres trebuie să fixeze un cadru ca să vedem care ar fi finanțarea posibilă pentru această capacitate, acest buget european. Apoi, dacă dorim ca bugetele naționale să fie cuprinse în bugetul european, atunci asta trebuie să se petreacă în afara cadrului financiar. În orice caz, trebuie să găsim veniturile pentru această finanțare și să știm care este plafonul pe care îl decidem. Cât privește banii proaspeți, să nu fim tentați să mergem să ne servim tot de la bugetul general european, care și așa e destul de slab dotat. Deci să avem noi surse de, ca, pentru capacitatea uh, bugetară europeană. Și s-a mai vorbit aici despre această idee pe care o tot repetăm, acest mit pe care ni-l tot uh, povestim unii altora. Adică respectarea regulilor, regulile, regulile. Dacă respectăm regulile și Maastrichtul, suntem salvați. Nu e adevărat. Uitați-vă, țara mea, Spania, în 2008 eh, era fruntașa clasei la ce privește regulile de la Maastricht cu o datorie de mai puțin de 60%. Nu că nu aveam deficit, aveam excedent, excedent bugetar. Și acum în 2016 lucrurile stau cu totul altfel. Apoi, uh, reformele structurale. Pe mine mă apucă groaza când vorbim despre reformele structurale, pentru că se pare că asta este panaceul universal care să ne rezolve toate problemele. Însă nimeni nu pune degetul pe rană și nimeni nu ne spune care sunt aceste reforme structurale, de ce vorbim, ce obiective urmărim se tot vorbește lipsă de reforme structurale. Eu zic că în anumite țări se petrec chiar prea multe reforme structurale, dar ce obiective vizează ele, de ce fel de reforme vorbim aici? Și apoi, metodele de lucru. Eu cunosc acești ultimi opt ani de criză și rețetele sau soluțiile de ieșire din criză nu mi se pare că au funcționat, nu grozav. S-a ieșit încet încet din criză, creșterea uh, și-a revenit, dar timid, mai există încă multe alte probleme care persistă și nici nu trebuie să uh, dăm cu piciorul în ceea ce am reușit cu trudă să clădim până acum. În orice caz, acești ultimii 8, 8 ani trebuie să ne pună pe gânduri. Domnul Darius Rozati. Mulțumesc. În raport există trei argumente pentru capacitatea fiscală, în primul rând, absorpția șocurilor asimetrice. Acum, când un stat membru din zona euro este afectat de un șoc asimetric, e bine, prin această logică ar însemna că politica fiscală poate să-l ajute pe acest stat să întâmpine șocul asimetric. Nu vorbesc de politica monetară, asta este altceva. Dar, de fapt, șocurile asimetrice, ele nu sunt așa de numeroase pe cât se crede și ele nu sunt echivalente cu lipsa de convergență. Dar vedem că aceste șocuri asimetrice uh, sunt, afectează mai ales țările unde există un fel de spațiu fiscal. Fie sunt țări care aveau deficit sub 3%, nu puteau să uh, crească investițiile, dar aveau și foarte multe datorii la buget și atunci au, uh, continu- au căutat alte surse de finanțare. Însă, lipsa spațiului fiscal a cauzat criza în multe dintre aceste țări. Și tocmai sunt țări unde aceste reguli legate de deficit nu au fost uh, respectate. De fapt, să nu uităm care sunt principalele cauze care ne-au adus uh, la criză. Și chiar dacă avem capacitate fiscală, s-ar putea ca țările care în trecut nu au respectat regulile nu, să nu o facă nici pe viitor. Și atunci care mai este logica? Să ai o capacitate fiscală care să fie un transfer unilateral de la o țară către altă țară care ea nu respectă regulile și de aici importanța contracarării acestor șocuri asimetrice. Apoi, nevoia de reforme structurale. Aici problema este dimensiunea etică. Cum, cât de logic este ca un stat membru să fie stimulat să facă reforme structurale care să fie benefice? Suntem într-o situație în care multe tate așteaptă să vină bani ca apoi să facă reforme structurale care oricum le a servit lor în primul rând. Deci cum avem a, această dilemă etică, morală, care incită statele membre să aștepte banii pentru a, reforme structurale care le-ar putea ajuta dacă a, ar fi făcute imediat. Apoi, problema șomajului structural și ciclurile economice. Și aici putem uh, să ne întoarcem la aceste politici fiscale. Există spațiu fiscal care poate să uh, ușureze situația de pe piața muncii. În fine, soluția ar fi ca fiscalitatea să fie uh, organizată mai bine pentru a permite acest spațiu de manevră fiscal. S-ar putea ca șomajul să fie în parte structural. Piața muncii uneori este așa de rigid structurată încât țara respectivă suferă de șomaj permanent și ridicat. Însă, la fel, piața muncii trebuie să fie reformată, să fie e, ehm, făcută mai flexibilă. Știu că pentru mulți asta este un blestem, dar tocmai este genul de mesaj care trebuie repetat în continuu. Încă o dată, sunt mulți care sunt, doresc uh, o capacitate fiscală pentru zona euro și sunt entuziaști. Eu nu sunt împotriva, uh, în principiu, însă suntem obligați să înțelegem, în primul rând, de ce nu s-au respectat regulile fiscale. Deci, întâi, să îndreptăm această problemă, această deficiență a statelor membre de a respecta regulile fiscale. Și de-abia după aceea să tragem linie și să vedem dacă e nevoie de ceva suplimentar. Pentru că sunt țări care au marge bugetară de 3, 4, 5, 6% și pot să-și stimuleze economia și chiar și așa suferă din cauza uh, șocurilor asimetrice. Ei bine, apoi putem să vedem, de-abia atunci să vedem ce face cu capacitatea fiscală, dar să nu uităm alte instrumente. Instrumentul privat de partajare a riscurilor. Uh, Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital, sunt lucruri care nu au fost suficient abordate. E vorba de un mecanism privat de partajare a riscului. Domnul Gualtieri întrerupe. Mă opresc aici. Domnule Mandovski. Nu aș vrea să repet lucruri și suntem așa într-un spirit de joc colectiv aici. Există câteva idei subiacente acestui concept de fiscalitate fiscală uh, europeană, după cum ar fi faptul că în zona euro este foarte greu de aplicat regulile privitoare la deficit și așa mai departe. Și apoi este foarte clar că lipsește și curajul politic unora pentru a pune pe picioare reforme structurale și exemplu principal este reformarea piaței muncii. Unii uh, acuză Bruselul de toate relele, alții așteaptă bani ca să poată apoi să uh, facă reforme și așa mai departe. Mie nu mi-este teamă de acest moto, această idee principală a uh, reformelor structurale. Însă contează foarte, pentru convergență contează foarte mult punctul de referință. Să știm de unde pleci? Ești uh, o țară cum e Germania, care face reforme și are competitivitate, sau ești o altă țară care se situează în alt punct al graficului și care nu face deloc reforme. reforme. E bine, dacă tot vorbim despre capacitatea zona euro, zonei euro, aici este clar că problema acestui, această dimensiune etică Uh, referitoare la stimularea reformelor este o dilemă absolut uh, esențială pe care trebuie să o rezolvăm. Mulțumesc înainte de a da cuvântul uh, raportorilor. Vreau să dau un răspuns domnului Hockmark, dar el a plecat înainte ca pot, să pot eu să reacționez. Bineînțeles că Contează foarte mult dacă faci parte din Uniunea Monetară sau nu, pentru că, bineînțeles, țările care sunt în afara zonei euro au o pârghie în plus, și anume rata de schimb, ceea ce noi nu avem ca și membrii ai zonei euro. Și s-a spus foarte clar uh, un lucru în studiul uh, femeiului, și anume S-a spus un lucru. Atunci când se concepea ideea de Uniune Economică și Monetară, se spunea că poți să ai o politică monetară pentru șocurile simetrice și politică fiscală pentru șocurile asimetrice. Acum însă vedem că există totuși argumente contradictorii aici. Pe de o parte, critici foarte acerbe, în sensul că oare politica monetară poate să rezolve lucrurile pe care am crezut că o să le rezolve? Probabil că suntem într-o situație sau un scenariu care nu a fost gândit inițial și vedem până unde poate să meargă politica monetară pentru a întâmpina sau face față șocurilor simetrice. Deci deja aceste lucruri sunt puse sub semnul întrebării. Și apoi avem problema consângerilor inerente politicilor fiscale pe plan național, putem să spunem oricum acestor lucruri, că e indisciplină, că e tradiție, orice ar fi, există mari probleme și blocaje la nivelul pozițiilor fiscale care nu fac față șocurilor asimetrice. Și, bineînțeles, că nu avem nici acest instrument al ratei de schimb în zona euro, deci este foarte greu să argumentezi aceste lucruri. Adică este foarte greu să spui că n-ai nevoie de instru- vreun instrument pentru că, de fapt, noi nu avem niciun fel de instrument până la urmă. Poți să ai o politică monetară puternică, poți să ai o politică fiscală puternică, poți să mergi până în pânzele albe, dar dacă n-ai rata de schimb, de pildă, nu poți să faci mare lucru. Bineînțeles, Există și problemele de ordin politic, de tranziție, etc. Sunt lucruri care apar în raport și în multiple sale amendamente. Și, de fapt, eu sunt sigur că vom putea să subliniem modul în care poate să funcționeze o abordare treptată, întâi un nucleu de buget, apoi o capacitate fiscală limitată și apoi, încetul cu încetul, să ne îndreptăm spre altceva, așa cum s-a spus aici, dar n-am timp să intru în detalii. Uh, BAS a lansat un mesaj puternic să evităm dezbaterile cu conotații ideologice. Uh, din păcate, alți vorbitori nu au urmat acest apel, dar eu îi îndemn pe raportori, din potrivă, să se mențină la o abordare constructivă și pragmatică, că dorim să folosim acest raport pentru a Uh, trage niște concluzii de politică economică fără a ne a fi acuzați de ideologizare, eu zic că trebuie să fim foarte atenți și să avem o evoluție, o abordare foarte prudentă. Acum am să predau președinția lui Paulo, pentru că eu trebuie să plec. Dar dau deja cuvântul raportorilor care doresc să ia cuvântul pe planșă. Uh, Mulțumesc, nu prea mai sunt mulți colegi în sală, deci o să fiu succintă. Dar înainte de a răspunde în detaliu colegilor, o să spun ceva care mă uimește. Nimeni nu poate nega că ne aflăm într-un moment de tensiune și de îndoieli în Europa, un moment foarte puternic. Și de al, putem spune că Europa întotdeauna a progresat după astfel de momente. Am făcut acest salt înspre Uniunea Bancară pentru că ne aflam uh, tot într-o criză. Iar astăzi, criza e palpabilă. Dacă ne uităm la nivelul de investiții din uh, țările noastre, lipsa de convergențe între, convergență între economiile noastre sau șocul pe care îl reprezintă referendumul din Regatul Unit. Deci, ne aflăm într-un moment de criză. Și în loc să spunem că uh, trebuie să fim uh, extrem de prudenți, de vigilenți, să nu atingem nimic, cred că, din contră, trebuie să profităm de această ocazie și să uh, trasăm direcția spre care trebuie să ne îndreptăm și pe care uh, nu am luat-o de ani de zile, ceea ce ne reamintește și documentul uh, femeiului. Siegfried Mureșan, în ce privește reformele structurale și riscul moral? Care este interesul unei țări, precum Portugalia sau Grecia, să nu făptuiască reforme pentru ca, la sfârșit, să se afle sub uh, mandatul Troicii cu o suveranitate limitată și cu o marjă de manevră la fel, foarte limitată. Uh, riscul acesta este zero ci nu din uh, cauza riscului moral uh, o astfel de țară nu respectă regulile, ci datorită faptului că regulile nu uh, țineau cont de diversitatea um, economiilor europene pe de o parte și pe de altă parte dinamica creată tocmai de existența monedei unice europene. Asta este realitatea, de care trebuie să ținem cont dacă dorim să depășim această criză. Și eu urăsc, ca și dumneavoastră, situația în care ne aflăm Uh, și cred și eu că economiile noastre trebuie să uh, înfăptuiască reforme, dar cred că, din păcate, cu pactul de stabilitate nu am găsit uh, forța necesară. Se vorbește uh, despre acest risc moral. E normal. Dar, așa cum a spus Benoît Corre când am organizat această audiere, în numele riscului de risc moral, de pericol moral, nu pot să interzici orice tip de progres și câteodată mi se pare că se agită această, acest spectru al uh, riscului moral pentru a evita orice reformă. Și dacă așa e, până la urmă toți vom avea de suferit, pentru că nu am făcut ce trebuia la momentul uh, oportun. Referitor la cele spuse de dumneavoastră, dar și de Arius Rosati, dacă șocurile sunt simetrice sau asimetrice. În parte am răspuns la cele spuse de Darius în legătură cu nerespectarea regulilor bugetare. Bineînțeles că o criză simetrică afectează statele membre în mod asimetric, uh, având în vedere economia, starea economiei lor în momentul în care sunt lovite Uh, și de aceea, într-un uh, unul dintre amendamente, spunem că trebuie să se țină cont și de punctul de plecare al economiilor statelor membre. Când vorbim despre soluțiile care trebuie adoptate pentru a face față acestor șocuri asimetrice, există două propuneri care sunt uh, susținute, după cum știți, de către doi coraportori în con, con, concurs, să spunem. Ideea unui uh, fond uh, uh, pentru zile negre. În anii când ai mai mulți bani, trebuie să pui bani deoparte. E o idee care a fost emisă în urmă cu câțiva ani și care nu a fost pusă în practică. De ce? Nu din cauza Uh, voinței statelor membre, ci datorită faptului că nu am reușit să găsim structurile care să ne permită uh, această regulă de bună administrare. Iar în ceea ce privește un șomaj minim, o alocație minimă de șomaj, eu nu cred că ne substituim uh, statelor membre. Nu ne. Uh, uh, nu, nu facem nici. Uh, ingerențe în mecanismele uh, în vigoare în statele membre. Încercăm să propunem un mecanism pentru a face față unor șocuri asimetrice, când e vorba despre un șomaj de conjunctură și nu un șomaj structural. Ciocalotos, dacă nu mă înșel, aseară a spus sau ne-a explicat cum un șomaj ciclic, dacă nu este uh, abordat rapid, se poate transforma într-un șomaj structural și agravează și mai mult divergențele în zona euro. Dacă șomajul ciclic nu este tratat ca atare printr-un instrument precum această alocație minimă de șomaj, care nu s-ar uh, aplica decât în cazul șomerilor uh, uh, deci de conjunctură. Deci dacă nu abordăm această problemă, permitem Uh, cercului, uh, cercului vicios al economiilor europene să se uh, agraveze. Nu o să vă răpesc prea mult timp. Iată cele două, trei aspecte pe care doream să le menționez. O ultimă completare pentru a răspunde uh, lui Fabio. Bineînțeles că sunt de acord în legătură cu faptul că n-am folosit suficient acest instrument al dezechilibrelor macroeconomice și colegii Mara, colegului Maragal aș dori să-i spun că și mie îmi place această idee a bunului public european uh, și al bunului public din zona euro cu o mică uh, îndoială și ați dat uh, câteva exemple interesante în domeniul securității și al apărării. Dacă ar trebui ca ele să figureze doar în zona euro cred că ar trebui să ne mai gândim puțin, dar sunt de acord cu uh, uh, favorizarea bunurilor publice europene ca principiu de guvernanță. Am vorbit puțin prea mult, dar în astfel de ocazii putem să aprofundăm uh, idei care să ne ajute la găsirea de compromisuri. Mulțumim, mulțumim doamnă Beres. Aș dori să dau cuvântul în fine domnului Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Încă de la bun început uh, am arătat că la sfârșitul uh, acestei munci uh, în comun nu m-a deranjat să mai reformulăm titlul acestui raport, respectiv să vorbim despre stabilizarea zonei euro și despre provocările bugetare care uh, merg mână în mână, respectiv despre capacitatea fiscală. De aceea îi dau dreptate domnului Rosati și domnului Lewandowski, pentru că trebuie să fim atenți. Atunci când vorbim despre încredere, când, pe de o parte, vorbim despre succesul realizat pe perioada de criză, despre îmbunătățirea structurilor uh, de muncă ei bine, aceste lucruri nu ar trebui subapreciate. Și să mergem pe drum înapoi, așa cum a propus colegul mai tânăr din Italia, să ne întoarcem prin anii 70, ei bine, îi doresc mult succes cu astfel de abordare, dar cred că nu știe ce vorbește. Ar uh, trebui să vedem uh, cum se prezenta atunci uh, situația monedelor și faptul că, um, într-adevăr, era o situație foarte dificilă și s-a încercat să se câștige ceva de pe urma evoluției valutei comune, însă, mă rog, consecințele nu au fost neapărat fericite. Așadar, în contextul acestor discuții, drumul este de fapt destinația. Sigur că anumite măsuri nu au fost implementate suficient. Trebuie să vedem uh, unde regulamentul a devenit prea complex și unde, în loc să ne concentrăm pe elementele cheie, am uh, divagat mult prea mult. De asemenea, dacă la sfârșit discutăm despre capacități bugetare, sigur că nu trebuie să avem de-a face cu un buget paralel care să pună sub semnul întrebării instrumentele prezente, instrumentele actuale și să nu dubleze eforturile care există deja în prezent. Atunci când vorbim despre uh, riscurile morale. Sigur că acestea trebuie evitate, altfel ne pierdem încrederea, credibilitatea. Dar haideți să fim cinstiți. Efecte secundare există și la instrumentele deja existente pe care le-am creat, astfel încât să putem uh, face ceva în plus față de acțiunile naționale. Sigur că putem să discutăm despre proiectele finanțate de EFSI în prezent și dacă acestea nu ar fi fost puse pe picioare și dacă nu ar fi beneficiat de această finanțare. Deci, toate aceste lucruri, sigur că țin de un pachet comun de sinceritate a tuturor. Nu vorbim numai despre capacitate fiscală și despre uh, riscurile morale asociate pornind de la propria experiență, aș spune, da, trebuie să continuăm cu reformele structurale, cu reforma pieței muncii. În anumite țări se realizează, în altele nu suficient, în mod firesc. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că păstrăm echilibrul în permanență. Dacă este să privesc propria țară, acolo, câteodată, nu în toate sectoarele, dar într-unele dintre ele, avem uh, agenți de muncă temporari. În felul acesta, piața muncii a fost uh, extinsă, au fost oferite mai multe uh, posibilități de ocupare, dar mulți tineri, nu numai pe termen scurt și mediu, ci și pe termen lung, dacă cumva legislația nu se va schimba și dacă echilibrul între uh, companii și sindicate nu va fi realizat, e bine, acești tineri vor rămâne în astfel de contracte temporare pe termen lung. Și, sigur, vor avea un loc de muncă, dar salariile știm cu toții cum se prezintă. Și atunci problemele sunt doar amânate. Deci, uh, le sugerez tuturor să se concentreze pe aspectele cele mai, prin, cele mai importante. Și trebuie să nu uităm un alt aspect. Avem de-a face cu angajamente care provin din fondurile structurale vorbim despre Grecia, să spunem. Repet, însă, trebuie să spunem din nou acest aspect. Dacă dorim ca în, în 5 ani Grecia să fie reconstruită, putem vorbi și despre un, o cale de uh, a face export din Germania în uh, Danemarca, dacă planificăm să facem toate aceste lucruri, dar dobânzile sunt mai joase decât au fost vreodată până în prezent. Și cu toate acestea, nu se fac suficiente investiții, ei bine, atunci trebuie să vedem de ce se întâmplă acest lucru, de unde aceste probleme și haideți să vedem uh, unde apar problemele în ceea ce privește regulile la toate nivelurile, regional, național, european, pentru că poate lucrurile au devenit mult prea complexe, astfel încât nimeni nu le mai înțelege. Trebuie poate să citim cartea Why Nations Fail, de ce eșuează națiunile. Poate că ar merita să o facem, pentru că fiecare stat membru ar trebui să privească în propria ogradă și să nu vorbească numai despre reformele pe care le solicităm propriilor cetățeni, sigur, lucruri care câteodată sunt necesare și poate dureroase, dar ar trebui să ne gândim și la reforma structurală a statului care nu este suficientă și să ne referim și la instituțiile europene în același sens. Nu trebuie să neglijăm aceste aspecte dacă dorim să fim credibili. În ceea ce privește finanțarea, sprijin ceea ce au spus uh, colegii mei, trebuie să vedem cum uh, analizăm situația actuală bugetară, să vedem ce înseamnă Brexitul uh, și ce revizuire trebuie făcută. Uh, ne găsim uh, aici într-o zonă aventuroasă. Pe de altă parte, trebuie să vedem pe ce cale vrem să mergem, să fim realiști, să vedem care sunt măsurile pe care dorim să le luăm, astfel încât să ajungem la uh, niște venituri corespunzătoare, fără să sporim contribuția și fără să creăm sateliți în afara uh, bugetului care să nu poată fi controlați de Parlamentul European. Cred că și aceasta este o necesitate absolut uh, obligatorie. Trebuie să cădem de acord cu privire la o linie clară pe care să o urmăm în această privință. Vă mulțumesc pentru sugestii, vom avea o uh, reuniune a coordonatorilor din umbră și vom discuta pentru a vedea ce putem face cu cea de-a doua parte din proiectul de raport. Avem nevoie de dezbateri, avem nevoie de uh, EFSM. Trebuie să răspundem la toate întrebările, cum se organizează structura de guvernanță, astfel încât să se găsesc și aici cele mai bune soluții și în contextul în care pe viitor vom fi doar 27 de state membre, dintre care o țară a ales în mod clar uh, varianta de opting out iar celelalte, dacă vor fi suficient de mature și dispuse, se vor alătura grupului euro, eurogrupului. Și vor, uh, își vor asuma și toate angajamentele care uh, vin cu această aderare. Trebuie să evităm orice dualism și cred că am ajuns la niște convenții bune. Zonele, uh, țările care nu sunt în prezent în zona euro vor putea să adere la aceasta pe viitor. Mulțumesc, domnule Böge, și înainte de a încheia, vă reamintesc că votul la Comisia Econ va avea loc pe 26 septembrie, iar la plenară va avea loc în cea de-a doua sesiune de la Strasburg din octombrie. Vă mulțumesc!